Hello, good morning. Good morning, everybody. Please be welcome to this. Bună dimineața tuturor! Bun venit la această ședință de dimineață a Comisiei Libe în această joi, 24 septembrie. Le urez bun venit acelor care sunt alături de noi în sală și acelor care sunt alături de noi pe internet. Haideți să începem fără întârziere, pentru că știți cum stau lucrurile. În uh, ultima lună ne-am confruntat uh, cu constrângeri enorme când vine vorba de timpul, de intervalul alocat uh, și când vine vorba de gestionarea acestor intervale orare alocate. Și așa stau lucrurile și în această dimineață. Avem multe puncte importante, avem un punct foarte important, dar nu e singurul, avem și un al doilea punct, la fel de important, abuzul asupra copiilor, pornografia infantilă subiect care trebuie de asemenea discutat, însă primul punct de pe ordinea de zi nu e altceva decât dezbaterea referitoare la noul pact privind migrația și azilul. Avem un interval orar de două ore alocat. Acest nou pact pentru migrație și azil a fost uh, numit uh, un nou început, dar nu e de fapt un început de la zero, un început absolut, pentru că există deja jurisprudență uh, europeană în domeniu. Parlamentul European a adoptat deja un pachet referitor la migrație atunci când a intrat în vigoare tratatul de la Lisabona. La momentul respectiv, comisia noastră s-a implicat enorm când vine vorba de adoptarea unui pachet privind azilul și privind migrația cu acte legislative importante. Am văzut însă cum în ultima perioadă s-au înregistrat dezbateri uh, frecvente referitoare la o răspundere partajată în mod neuniform între statele membre și o lipsă de solidaritate și de altfel chiar încălcarea acestui principiu. Solidaritatea nu se rezumă doar la cuvinte frumoase, ci e un principiu care se regăsește la articolul 80 din Tratatul Uniunii Europene. Aceasta este situația la ora actuală. Începem uh, dezbaterea. Și cu siguranță nu va fi ultima oară când dezbatem acest subiect și vorbim de acest nou început. Acest lucru e cât se poate de clar. Ne aflăm așadar abia la începutul dezbaterii și vă cer înțelegerea când vine vorba de timp, pentru că avem doar două ore la dispoziție și am uh, fost informat că doamna comisar Johansson trebuie să plece la 9.45. Și dacă am înțeles bine, asta înseamnă că situația se complică și mai mult când vine vorba de timp. Bineînțeles, vicepreședintele Schinas va fi alături de noi, ne bucurăm. Avem, ne așteaptă o discuție, coordonatorii vor avea o, uh, posibilitatea să ia cuvântul. Două minute, vă rog, încadrați-vă în două minute. Voi încerca să uh, Organizez și o a doua rundă de intervenții. Încerc să dau tuturora cuvântul, dar de această a doua oară vă rog încadrați-vă într-un minut. Încerc să dau cuvântul tuturor acelor deputați care doresc să ia cuvântul. De data asta însă sunt uh, cu cuțitul la os când vine vorba de timp. Vă rog încadrați-vă în timp pentru că în caz contrar va voi fi nevoit să vă limitez intervenția. Înțeleg că adoptăm ordinea de zi fără obiecții. Trecem la comunicările președintelui. Suntem de acord cu desemnarea raportorilor. S-au alocat o serie de rezoluții și având în vedere că aveți în fața dumneavoastră procesul verbal și ordinea de zi, Înțeleg că toate aceste puncte sunt considerate ca fiind adoptate, sprijinul, uh, acordul coordonatorilor, uh, iar uh, răspunsul la Nota coordonatorilor din, de la întâlnirea de pe 7 septembrie se află în documentele dumneavoastră de ședință și trecem acum la dezbaterea referitoare la noul pact privind azilul și migrația. Am uh, ascultat intervenția președintei von der Leyen la prima dezbatere referitoare la starea Uniunii. Când a venit prima dată în Parlamentul European, uh, dorind să obțină încrederea, sprijinul din partea acestei instituții, vorbea de o nouă propunere privind azilul și migrația, inclusiv o reformare a sistemului Dublin. Un nou pachet așadar de propuneri legislative menit să depășească blocajul de la Consiliul în ceea ce privește sistemul european comun de azil discuții care s-au lungit de-a lungul anilor. A vorbit de asemenea de crearea unui nou sistem de european de azil și migrație și o politică în acest sens care, într-adevăr, să facă diferența, să creeze uh, un parteneriat solid cu țările terțe pentru a pune în aplicare tratatul global sprijinit de rezoluțiile ONU deja în 2018. Iată premizele care stau la baza contextului actual de relansare acestei uh, politici atât de importante care cu siguranță ne va acapara mult timp și energie în viitorul apropiat. Iată de ce îi urăm bun venit domnului vicepreședinte Schinas, referitor la uh, stilul de viață european și doamnei comisar Ilva Johansson pentru afaceri interne, care să ne prezinte Uh, această nouă propunere. Am uh, citit propunerea, bineînțeles, și acum uh, haideți să încercăm să rezumăm în măsura în care se poate ideile cele mai importante pe care dorim să le transmitem acum la începutul acestui efort. Îl invit pe domnul vicepreședinte Schina să ia cuvântul, are 10 minute la dispoziție și vă rog să încercați să fiți cât se poate de succint pentru a lăsa timp uh, deputaților să adreseze întrebări comisarilor. Domnule Schina, să aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, stimați membri. Mă aflu pentru prima oară alături de dumneavoastră la Live. Și a treia oară întotdeauna cu noroc, după cum spunem. Am reușit în cele din urmă. Uniunea Europeană nu mai avea timp, nu mai putea ignora situația actuală nu mai putea lăsa lucrurile făcute pe jumătate. Iar situația în ceea ce privește migrația de până acum ne reamintește foarte clar care este costul lipsei Europei când vine vorba de migrație și că este un cost inacceptabil și că acum a venit vremea să remediem situația. Suntem conștienți de faptul că prin propunerea noastră privind pactul de azil și migrație nu am uh, reinventat roata, nu am construit uh, Partenonul, nu e un templu perfect. Credem însă că propunerile pe care le-am uh, prezentat ieri reprezintă parametrii unui posibil compromis. Propunerile de ieri nu sunt uh, propuneri pe care eu uh, cu comisarii le-am uh, găsit undeva într-o sală ascunsă din Berlemont. Sunt rezultatul unor consultări intense privind politica de azil și migrație în ultimul an, care au presupus deplasări în toate capitalele europene și în anumite capitale importante ale țărilor terțe săptămâni de dezbateri uh, în Parlament cu familiile politice pe care dumneavoastră le reprezentați. Domnilor și domnilor, nu toate statele membre trăiesc migrația în același fel. Problemele diferă, obiectivele de asemenea. Noi credem însă că fiecare stat membru se confruntă cu o provocare unică Asta însă nu înseamnă că ar trebui să ignorăm liniile roșii. Înseamnă că mai degrabă ar trebui să încercăm să ne orientăm de-a lungul acestor linii roșii. Ar trebui să recunoaștem, să înțelegem și să abordăm îngrijorările tuturor statelor membre. În ce privește politica migratorie, nu putem um, alege între alb sau negru. Uh, tabloul e unul complicat și o schimbare, fie și minoră, ar uh, perturba echilibrul general. Așa că nu oferim alegeri binare când vine vorba de orientările viitoare. Nu e fie răspundere, fie solidaritate, ci ambele. Migrația este un uh, subiect complex și nu putem să simplificăm. Așa că profit de această ocazie, domnule președinte, pentru a face apel la adresa dumneavoastră să vedeți în propunerile în ansamblul lor ca un pachet. Mulți deputați Mulți eurodeputați au petrecut mult timp negociind și am profitat deja de acest... Am profitat în timpul audierii mele să salut, să apreciez enorm, munca enormă care a fost realizată în Parlament referitor la propunerea anterioară din 2016. Dați-mi voie să Trec acum în revistă principalele trei uh, puncte ale propunerii noastre. Ieri am uh, descris-o în repetate rânduri drept o clădire cu trei nivele, o dimensiune externă, gestionarea frontierelor externe și reguli interne echitabile. Dați-mi voi să încep cu primul etaj al acestei clădiri, dimensiunea externă, bineînțeles în relațiile noastre cu țările terțe și mai ales țările de origine și de tranzit în temeiul noului pact, va fi nevoie să facem o schimbare de paradigmă. Nu pur și simplu să trecem mai departe. Trebuie să ajungem la acorduri și angajamente de amploare solide cu aceste țări, utile pentru oameni și care să ajute țările să-și gestioneze frontierele externe și sistemele de migrație. Cu ajutorul acestor țări terțe trebuie să combatem traficul de ființe umane, să punem capăt acestui model de afacere a traficanților, să încurajăm de asemenea capacitatea de gestionare a frontierelor, reformarea sistemelor de azil, și sistemele de returnare și readmisie. Știm că nu există o soluție unică când vine vorba de dimensiunea externă a migrației. Iată de ce punem accentul pe parteneriate echilibrate, folositoare ambelor părți, adaptate circumstanțelor specifice ale fiecarei țări, mobilizând instrumente punctuale pentru obiective specifice. Cea de-a doua componentă a pactului reprezintă un accent reînnoit pe gestionarea solidă a frontierelor externe ale Uniunii. În uh, temeiul noului pact vom uh, realiza un proces de verificare obligatoriu la frontierele Uniunii, permițând ca oamenii să fie direcționați înspre procedurile adecvate asigurând în același timp un control eficace al drepturilor omului, asigurându-ne că întreaga procedură se derulează cum trebuie. Când cineva ajunge la frontierele externe ale Uniunii Europene, ceva trebuie să se întâmple și această procedură obligatorie de verificare e un element nou important. După aceea, pe lângă aceste noi proceduri la frontieră, vom crea uh, un uh, proces uh, lin la frontier care să ne asigure că totul se va, întreg procesul se va desfășura cât se poate de lin, fără obstacole, fără sincope, fără uh, blocarea nejustificată a oamenilor. Toate acestea vor fi, bineînțeles, completate de un nou sistem european care să vizeze returnările cu un nou coordonator de resort drept uh, brațul nostru operațional, operativ pentru um, realizarea returnărilor. Și în cele din urmă, cel de-al treilea etaj uh, al clădirii noastre teoretice găsim reguli corecte, se află reguli corecte și echitabile interne. Ne-am uh, gândit să bazăm acest al treilea etaj pe ideea unei solidarități eh, reale, permanente. Pentru față de acele țări membre care, având în vedere situația lor geografică, se confruntă, sunt cele mai expuse presiunii migratorii. Vom eh, pune în aplicare mecanisme puternice de solidaritate care să se asigure că în orice clipă cererile de solidaritate vor fi îndeplinite și că ne vom ridica la înălțimea nevoilor. În acest scop, am introdus un nou concept, conceptul de sponsorizare al returnărilor, care să ofere o alternativă viabilă care um, se asigură deși, că deși nu sunt transferate același număr de persoane, se compensează pe ansamblu. Statele membre vor primi în acest fel uh, asigurări că vor uh, primi un ajutor pentru a reduce presiunea echivalentă numărului de refugiați din partea altor state membre prin intermediul asistenței la nivel diplomatic. În același timp, statele membre vor avea întotdeauna o alternativă la transfer care să ofere același rezultat final, astfel încât oricine solicită ajutorul din partea partenerilor săi îl va primi. Pe scurt, noul sistem e unul în care solidaritatea devine regula de aur. Președinta von der Leyen spunea ieri că nu e vorba de când sau dacă vom avea solidaritate, ci cum va fi articulată. Și în acest sens, și doamna comisar eu să nu vă va da mai multe detalii, am identificat trei situații punctuale uh, trei uh, situații, trei contexte pentru solidaritate și conform uh, specificităților fiecărei situații, un anumit stat membru poate activa acest mecanism de solidaritate, iar sprijinul se va articula în funcție de această specificitate a situației. E un mecanism de criză, unul, un altul um, care se concentrează pe căutare și salvare și un altul pe um, atenuarea riscului și a presiunii. În toate aceste trei situații se oferă solidaritate. Și în cele din urmă, câteva cuvinte de precauție. Nu ne oprim aici. Nu trecem cu vedere alte aspecte importante ale acestui tablou al migrației și solidarității. În continuare, Schengen. Anul viitor vom prezenta o propunere referitoare la spațiul Schengen care să includă propuneri pentru un Schengen mai complet pentru, în continuare pentru migrația legală. Vrem să dăm dovadă de multă ambiție la acest capitol. Știm că este un subiect important pentru dumneavoastră, un capitol care merită propriile soluții separat de capitolul migrației nereglementate. Ne vom um, ocupa de acest subiect cât se poate de îndată și vom lansa deja consultările, propunerile vin uh, deja de anul, la anul viitor. De îndată, după această ședință, trebuie să merg la conferința președinților de comisie unde vom discuta despre programul nostru pentru anul viitor și voi prezenta tocmai această propunere. Așa că, stimate președinte, mă opresc aici. E un nou început. Este un tot unit toate elementele sunt interconectate. Este pentru prima dată în ani buni când Europa are șansa de a avea o politică, un cadru de politică migratorie solid, puternic, bine articulat. Și am încrederea că cu ajutorul dumneavoastră și țărilor de la Consiliu de această dată putem atinge acest obiectiv. Round that will follow Ilva Johansson. Președintele, doamna comisar Ilva Ion Hansson, vă rog să vă limitați la cele 10 minute de prezentare, uh, dat fiind că va trebui să ne părăsiți curând după aceea. Mulțumesc! Permiteți-mi întâi de toate să-mi cer scuze că trebuie să plec mai devreme. E jenant pentru mine să nu pot să rămân uh, la întreaga dezbatere cu dumneavoastră și promit să revin cât se poate de rapid, pentru că dumneavoastră sunteți legislatorii și deci aveți dreptul să căpătați răspunsuri la întrebările dumneavoastră. Îmi cer scuze. Haideți să încep așa. Migrația e un fenomen normal. Migrația a existat dintotdeauna și va exista întotdeauna. Migrația e parte a ceea ce face ca mm, propriul nostru continent să prospere. Anul trecut am avut peste 3 milioane de migranți care au căpătat permis de ședere în Uniunea Europeană. Peste un milion au venit aici ca să muncească. Anul trecut, aproape 700 de mii de migranți uh, au devenit uh, cetățeni europeni. Avem foarte multă migrație în Uniunea Europeană și avem nevoie de ea. Anul trecut, peste un milion de persoane au părăsit Uniunea Europeană, ceea ce înseamnă că avem un plus de 1,5 milioane aproximativ și avem nevoie de acești oameni pentru că societatea noastră îmbătrânește. Ce urmărim prin noua noastră propunere? Să ne ocupăm de partea migrației de care nu ne-am ocupat îndeajuns de bine până acum, anume migrația ilegală. Dar nu ea este proporția cea mai mare a migrației spre Uniunea Europeană nu trebuie să avem mai puțin migranți, nu trebuie să protejăm mai puțin refugiați, dar scopul nostru trebuie să fie să constituim căi legale pentru mai mulți refugiați, pentru mai mulți migranți și tot mai puțin traficanți uh, și tot mai puțin uh, um, riscuri de vieți omenești prin migrație ilegală. Iată de ce trebuie să ne concentrăm pe aceste căi legale de migrație. Am propus să continuăm programul programul de relocare. Uh, propunem o nouă formă de sponsorizare a uh, schemelor de relocare pe care le avem deja și așteptăm să se adopte legislația în ce privește uh, relocarea, ceea ce sper că se va întâmpla rapid. Cum spuneam, avem nevoie de mai multe căi legale pentru ca oamenii să poată veni la noi să muncească. Sigur, avem uh, directiva Burkhardt, care sperăm să fie adoptată rapid, dar e nevoie și de noi căi legale. Nu doar pentru lucrătorii cu competențe înalte, ci și pentru cei cu competențe medii sau scăzute. Anul viitor am să propun un pachet ce privește competențele și talentele, o directivă pentru uh, reședința pe termen lung și un management mai armonizat al migrației pentru lucrătorii cu competențe medii și scăzute, precum și un talent pool. Margaritis Schinas a vorbit de parteneriate cu statele terțe. E bine, pe această cale vom încerca să dezvoltăm noi parteneriate bazate pe talente și competențe. Permiteți-mi să spun ceva despre aceste parteneriate. Când construiești un parteneriat cu un stat terț, trebuie să îi recunoști ca atare, ca partener, deci nu să-i ameninți. Trebuie să construim un parteneriat bazat pe încredere, pe avantaje reciproce și pe respect. Astfel, trebuie să includem migrația și administrarea migrației ca un element firesc în aceste parteneriate, împiedicând astfel traficanții uh, să abuzeze de oameni construind, cum spuneam, căi legale de migrație în parteneriatele noastre cu state terțe. UE este și un jucător global. Când vine vorba de a proteja refugiații, cred că este foarte important să nu uităm acest lucru, pentru că alte țări din lume privesc către noi. Iată de ce e foarte important să fim atenți la cum ne purtăm cu uh, state terțe. A juca așteptând statele terțe să se ocupe uh, într-o manieră organizată de propria migrație și asumându-ne propria responsabilitate, preluând uh, refugiații care au nevoie de um, ajutorul nostru și de aceea trebuie să apărăm dreptul la solicitare de azil. Un drept care e amenințat, e important pentru noi, pentru că Trebuie să ne bazăm pe valorile și tratatele noastre, dar este important și la nivel global pentru a da exemplul și pentru a arăta că protejăm drepturile tuturor la a solicita azil. Am discutat cu dumneavoastră aici mai devreme despre uh, riscul returnărilor. Asta uh, e o încălcare a dreptului de a solicita azil. Iată de ce propunem o nouă legislație aici care să facă obligatoriu pentru fiecare stat membru să aibă mecanisme de monitorizare independente la frontieră, pentru a se asigura că nu vor exista uh, returnări uh, inadecvate. Toate statele membre trebuie să verifice, să investigheze uh, justificarea returnărilor. Acestea fiind spuse, toată lumea are dreptul să solicite azil, dar nu toată lumea are dreptul să-l și primească. Iată de ce procesul trebuie să fie unul just și ca atare unul foarte rapid. Nu cred că e just să lași oamenii să aștepte o decizie care le va schimba viața și mai târziu uh, capeți o decizie uh, care nu-ți spune ce se va întâmpla cu tine, dacă vei fi returnat sau nu. Uh, în cazul unui refuz al azilului. E important să facem o distinție. Cei care sunt eligibili pentru a rămâne în UE și sunt mulți, cum am spus, 3 milioane doar anul trecut, toți cei care sunt eligibili să rămână ar trebui să fie bineveniți trebuie să devină partea societății noastre, pentru că avem nevoie de ei, avem nevoie de acești migranți și trebuie să ne asumăm responsabilitatea și pentru refugiați. De unde noua noastră strategie pentru integrare, ce va interveni mai târziu în cursul acestui an. Dar ce se întâmplă cu cei care nu sunt eligibili să rămână? Ei vor trebui să plece. Nu toată lumea care are dreptul să ceară azil va avea dreptul de ședere în UE. Și e important uh, să arătăm cetățenilor noștri că facem distinția între cei care au dreptul să rămână și cei care nu. Iată de ce ne concentrăm pe returnări, pe mecanismul de returnare. Aici, Uniunea Europeană nu a excelat și cred că este important să evoluăm și să ajutăm pe oameni să se întoarcă în țara de origine când o decizie oficială de returnare intervine. Aș mai sublinia că nu toți au dreptul să rămână în Uniunea Europeană, dar toți sunt ființe umane, cu drepturi, cu demnitate. Deci chiar dacă trebuie să părăsești Uniunea Europeană, trebuie să te întorci la tine acasă, trebuie să tratăm oamenii potrivit uh, demnității și drepturilor omului. Și un ultim lucru pe care vreau să vi-l spun. Știm cu toții că foarte mulți migranți se regăsesc într-o situație dramatică chiar în sânul Uniunii Europene. Și asta e problema pe care trebuie să o rezolvăm. Permiteți-mi să spun că pentru a face acest lucru, v-aș încuraja pe dumneavoastră, precum și Consiliul și deci statele membre, să dedramatizăm politica de migrație și toată legislația pe migrație, pentru că eu cred sincer că trebuie să fim lucizi, să fim calmi, să obținem acordurile necesare pentru a fi în măsură să protejăm oamenii și să ne asigurăm că migranții și refugiații nu mai sunt abandonați în situații dramatice. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim, doamnă comisar Johansson. Acum deschid dezbaterea, spune președintele și, cum spuneam, vă rog să vă respectați cu strictețe timpul alocat, două minute fiecare. Timpul este esențial. Roberta Mețola are cuvântul prima pentru două minute, insist. Mulțumesc foarte mult. Cred că pachetul prezentat ieri e un pas în direcția cea bună. Propunerea de a retrage regulamentul de la Dublin și a înlocui cu un mecanism de solidate real este decisiv atât în termeni juridici cât și simbolici. Avem nevoie de un nou demaraj, mai ales pentru statele ca um, Grecia, Italia, Malta și Spania, dar abordând și noile rute de trafic, cum sunt cele din sudul Portugaliei. Când vine vorba de solidaritate, trebuie să ne asigurăm că toate statele membre își joacă rolul și că nimeni nu uh, se va sustrage de la responsabilitatea care îi revine. Legarea relocării de returnare cu acest nou mecanism de solidaritate pare o cale interesantă înainte uh, e binevenită și noua și eficacea metodă de returnare. Cei care nu sunt eligibili pentru protecție, astfel nu vor rămâne în Europa. Resursele noastre trebuie să meargă către cei care au nevoie cel mai mult de ea. Astfel, coordonarea returnărilor este esențială pentru această agendă. Acum, uh, managementul frontierelor externe, sigur că este un element esențial pentru a ne menține credibilitatea, pentru a combate rețelele de trafic uman. O fereastră de 5 zile pentru identificarea uh, migranților este uh, totuși un interval de timp limitat. E o propunere bună, dar departe de a fi perfectă. Există încă elemente neclare ce se întâmplă bună oară cu acele state membre care pur și simplu refuză uh, să-și schimbe poziția. E nevoie de mai multă claritate pentru acea fereastră de 8 luni. Um, uh, permisă pentru returnare și ce se întâmplă cu cei care uh, exploatează, de exemplu, măsurile de reunificare a familiilor. Uh, Reacția noastră trebuie să fie ambițioasă. Etosul grupului nostru a fost întotdeauna de a fi uh, cât se poate de just cu cei care au dreptul la azil uh, și nemiloși cu traficanții. Acestea sunt prioritățile noastre și pentru viitor. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Uh, spune doamna Zipel. Nu pot decât să subliniez ce a spus Ilva Johansson. Statele terțe preiau deja mult mai mulți migranți decât anumite țări europene și e important de subliniat. E important să subliniem că cifrele uh, de migranți ilegali sunt mult mai mici decât cele de mm, generale de migrație. Sunt de acord și cu ce a spus domnul comisar Schinas atunci când vorbea de complexitatea problemei. Mă tem însă că poate ne concentrăm mult prea mult pe returnări am auzit că vom avea o coordonare și un coordonator al returnărilor, dar nu și pentru relocări. Aș vrea să știu cum putem evita ca parteneriatele uh, cu state terțe să nu sfârșească într-un fel de șantaj. Fie vă luați oameni înapoi cum vrem noi sau încheiem parteneriatul. Dar, ca întotdeauna în astfel de propuneri complexe, diavolul se regăsește în detalii și atunci Aș dori să pun niște întrebări mai precise. Ce se întâmplă cu acel pre-screening? Cum ne putem asigura că acest proces nu va duce la uh, detenții masive la frontierele externe, ducând la o nouă Moria și unde vor sta, uh, unde vor fi primiți toți acești solicitanți de azil în perioada respectivă? Apoi, faptul că în această etapă de pre-screening nu există modalitate de apel. Există un motiv pentru asta în ce privește procedurile la frontieră, potrivit căror articole din tratate, comisia, comisia propune să fie deținuți pentru trei luni uh, migranții. Impresia e că mm, presiunea va rămâne pe acele țări care uh, sunt țările de sosire. Și o altă întrebare. Ce soluție întrevede Comisia dacă se întâmplă ca toate statele membre să aleagă să participe la solidaritate doar prin returnări, în loc de relocări de migrați. Ce se va întâmpla atunci și cum putem evita o Europa de tip fortăreață? Două minute ca să avem timp și pentru runda a doua. Acum Sofie Invent pentru viniu. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mulțumesc celor doi comisari pentru efortul de a debloca situația și aș vrea să vă mulțumesc și pentru umanitatea de care dați dovadă. E uh, un aer proaspăt în, într-un context de uh, ură și tensiune. Ați spus că trebuie să fim constructivi și responsabili, ca întotdeauna aici în Parlament, dar a venit timpul ca și statele membre să-și asume responsabilitatea, în special acelea care până acum au refuzat să ia parte la politicile de azil și migrație, deși aceste lucruri figurau în tratatele pe care le-au semnat. Și înainte să intru în detalii, refuzul a existat, Consiliul insistând la unanimitate a permis forțelor antimigrație să conducă politicile noastre ale tuturor de migrație, dar e nevoie urgentă de soluții. Acest pachet clar nu e perfect, toată lumea va recunoaște acest lucru și pe alocuri ne deranjează pe unii, dar v-aș reaminti, dragi colegi, că singura alternativă disponibilă e situația curentă nu există o alternativă mai bună pe masă și atunci, din punctul meu de vedere, a menține status quo-ul este inacceptabil. Aș vrea să men- menționez trei puncte preocupante. 1. Capitolul privind migrația legală în scop de muncă este cam subțire. E esențial să avem migranți legali uh, pentru uh, forța de muncă. În al doilea rând, și Birgit Sigur a spus acest lucru, mă întreb ce împiedică statele membre să se miște mai repede când vine vorba de relocare. Moria este rezultatul clar al discrepanței între teorie și practică. Uh, Spunem că vrem proceduri mai rapide, pe hârtie totul arată bine, dar apoi, în viața reală, vedem ce se întâmplă la Moria. Cum vom putea evita noi Moria? Și, în fine, în al treilea rând, uh, aplicarea. Mai multe state membre nu respectă deloc regulile. Uh, adesea vedem returnări violente, um, condiții de primire îngrozitoare, dar Comisia uh, nu garantează aplicarea drepturilor omului. Cum putem să Uh, sancționăm acele state membre care nu respectă regulile. Mm, vă rog să vă bazați pe grupul Renew uh, pentru a fi constructiv în găsirea de soluții, dar întotdeauna respectând valorile europene, ceea ce nu e negociabil pentru noi. Mulțumesc! Am să folosesc ciocanul, dacă acum amenință președintele. Acum are cuvântul Analisa Tardino. Ecco. Grazie, Presidente. Vicepresidente. Mulțumesc, domnule președinte, domnule vicepreședinte, domnul, doamnă comisar. Ați vorbit despre o propunere, dar la prima vedere pare că e mai degrabă o uh, machiere a fostei propuneri care abia este puțin mai eficientă. Din păcate s-a vorbit de uh, anularea sistemului de la Dublin. Mie mi se pare că propunerea dumneavoastră este neadecvată. Cooperarea externă, cooperarea cu țările terțe, după părerea noastră, ar trebui să ocupe un loc mai mare, iar măsurile ă, trebuie să fie măsuri pe termen lung, care să poată să rezolve și problemele urgente. Cât privește problema țărilor din, primul, ă, ă, din prima linie, această problemă nu a fost deloc soluționată. De exemplu, Grecia și Italia sunt supuse une, unor presiuni suplimentare de pe urma acestei proceduri noi de verificare prealabilă. Italienii au plătit integral prețul situației de urgență în domeniul uh, migrației și au plătit pentru Europa în ansamblul său. Și atunci ne întrebăm, ce facem cu solidaritatea? Cum o manifestăm? Am spus nu odată că trebuie create hotspoturi în țările de origine și în țările de tranzit, însă despre asta n-am auzit nicio vorbă. Și acum întrebările. Care sunt mecanismele care vă permit să vorbiți de solidaritate obligatorie în termeni reali? Returnările reprezintă singura, singurul element de bun simț din această propunere, după părerea noastră. Dar cum vă propuneți să determinați stările terțe să accepte persoanele returnate? Și apoi, în ceea ce privește conclu- închiderea, încheierea și punerea în aplicare a unor acorduri cu țările terțe, acorduri de readmisie, uh, inclusiv uh, cu penalizare în cazul în care nu se respectă, respectiv uh, suspendarea vizelor. Aveți în vedere așa ceva? Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte, spune doamna Stric, și mulțumesc Comisiei că a prezentat o propunere atât de uh, laborios uh, lucrată. A existat, desigur, o conștiință publică că e nevoie de o schimbare a sistemului în urma dramelor care au avut loc în ultima vreme și a suferințelor uh, celor de la frontieră. Sunt elemente pozitive în această propunere, într-adevăr, însă cu toții suntem dezamăgiți și uh, îngrijorați că situația de, uh, recentă va fi una de durată. Uh, Trebuie să avem în vedere o, modalități de a partaja responsabilitățile și să avem în vedere o utilizare amplă a procedurilor de la frontieră. Această procedură de la frontieră va fi folosită în continuare pentru orice persoană care vine la frontieră pe baza principiului celei mai sigure țări. Spuneți-mi, vă rog, așadar, în ce mod propunerea dumneavoastră va pune capăt suferințelor celor de pe insulele grecești, a refugiaților de pe insulele grecești. Știm din experiențele ultimilor ani că statele membre nu prioritizează relocările interne. Nu există o distribuție echitabilă și asta înseamnă că sunt țări care rămân mai împovărate și um, știm că nu există canale legale pentru refugiații care vor să se deplaseze pentru a-și găsi un loc de muncă mai bun, pentru migrația forței de muncă. Deci, în ciuda elementelor mai bune, este loc de mult mai bine. Și nu în ultimul rând, uh, E vorba și de asumarea răspunderilor statelor membre. Două întrebări. Una, situația de pe uh, insulele grecești. Sunt respectate criteriile presiunii migratorii acolo? Se declanșează mecanismul de solidaritate? Și care sunt măsurile concrete pe care le aveți în vedere pentru a întări activitatea dumneavoastră. Domnul președinte, două minute vă rog să rămâneți la două minute, dacă se poate. Domnul Procacinida este în legătură cu noi. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Se făcea la începutul acestei uh, discuții o legătură, o, o distinție clară între uh, refugiații de pe urma unor crize de tipul războiului și cei economici. După care însă lucrurile au luat o razna. În planul acesta se folosește adesea, adesea formularea următoare, înainte de intrarea pe teritoriul Uniunii Europene. Întrebarea mea următoare: următoarea. Are în vedere Comisia crearea de <laughs> unor platforme în larg? Sau, din punctul de vedere al Comisiei, țările de frontieră, cum sunt Italia sau Grecia, nu fac parte din, Uniunea, din teritoriul Uniunii Europene? Nu vă supărați, dar de pe urma citirii acestui document, prima impresie pe care mi-am creat-o este aceea că vreți nimic altceva decât să multiplicați acel model pe care susțineți că vreți uh, să-l arhivați în realitate, modelul Moria. Noi cerem de atâta timp crearea unor centre, unor hotspoturi în țările de origine și de tranzit ale migranților, unde să se verifice de la caz la caz dacă există condițiile necesare pentru acordarea unei protecții internaționale sau pentru uh, o migrație selectivă și controlată. Deci să se gestioneze sosirile și nu plecările. Din păcate, dumneavoastră uh, amestecați politica migrației cu politica privitoare la azil. Ori noi rămânem pe linia noastră clară Vrem să existe, pe de o parte, o gestionare adecvată a plecărilor și, în al doilea rând, o distinție clară între refugiații autentici și migranții ilegali. Mulțumesc. Domnul președinte, mulțumesc. Și acum, doamna Ernst, din partea GUE. Mulțumesc. Sună totul minunat ce spuneau uh, doamna Johansson și domnul Schines. E vorba de un pact însă pentru un număr cât mai mare de returnări, pentru un număr maxim. Nu e un pact uh, bazat pe solidaritate care să fie gândit astfel încât um, mai, mai degrabă e un, e un pact gândit pentru ca cât mai puțin oameni să vină la frontieră și cât mai puțin să fie preluați. Și pentru că alte țări în afara Uniunii să preia refugiații. Doamnă Johansson, spuneați că refugiații economici, refugiații și persoanele care vin din motive nereglementate, din motive economice. Uh, ați prezentat cifre în acest sens și aș vrea să știu cum ați ajuns la aceste cifre, pentru că nu există o, def- o definiție a refugiaților economici sau neregulați. Um, aș vrea să știu pe ce definiție vă bazați pentru a avea mai verificare la frontieră. Am aplicat ceva asemănător în Germania, verificarea în aeroporturi, însă această inițiativă a eșuat. obligatorie între statele membre. Există o reglementare obligatorie în ce privește repartizarea între statele membre? Mulțumesc! On screen, we also have two minutes for Sirilor uh, pare să fie același ca în 2015-2016 acum, ceea ce arată că este foarte necesară o gestionare la nivel european a problemei, un lucru demonstrat încă o dată de tragedia din Moria. Și aș dori să profit de prezența dumneavoastră pentru a vă adresa câteva întrebări. Mai întâi, principiul responsabilității țărilor din uh, prima linie nu dispare, ca și în regulamentul de la Dublin, nu sunt obligatorii relocările, ci ele devin opționale. Aș dori așadar o clarificare cu privire la mecanismul acesta de solidaritate, despre care ni se spune că este obligatoriu, dar în realitate nu se înțelege dacă se declanșează într-o situație de urgență doar, ci este un mecanism poate automat. Care sunt criteriile în baza cărora criteria face evaluarea pentru a vedea dacă țara de primă intrare uh, este într-o situație de urgență sau nu. Se prevăd niște praguri, există niște criterii pentru evaluarea situației. Apoi, S-a vorbit despre uh, o etapă de preintrare, un fel de definiție juridică, pentru că s-ar referi la un uh, migrant care nu s-ar afla încă pe teritoriul european, deși el de fapt se află pe teritoriul european. Cum se va reglementa această problemă? Apoi vorbim de o procedură de admisibilitate la frontieră, practic vorbind. Uh, unde vor fi primite și cazate persoanele care așteaptă să fie evaluate, care așteaptă rezultatul procedurii de admisibilitate? Se vor crea noi hotspot-uri în, pe cheltuiala cui? Mulțumesc! Mulțumesc! De obicei, aș deschide imediat a doua rundă de intervenții, cu intervenții de un minut pentru fiecare membru și pentru mm, răspunsuri pentru întrebări suplimentare, dar întrucât uh, doamna comisar Johanser trebuie să plece, îi voi da cuvântul și îi mulțumesc domnului Schinas că stă, rămâne alături de noi uh, mai multă vreme. După care voi deschide o nouă rundă, dar mai întâi doamna comisar uh, Johansson. Mulțumesc, domnule președinte. Procesul de pre-screening de 5 zile. Multe state membre îl aplică deja și cred că este perfect posibil să, să aplicăm un astfel de, de, uh, o astfel de verificare timp de 5 zile. Propunerea noastră vizează o distribuție a solicitărilor între statele membre în baza altor criterii decât cele care se aplică în prezent. Apoi, E posibil ca în cazul anumitei persoane să nu poată fi identificată și atunci ea nu poate să treacă prin procedura de frontieră, la frontieră. Dar pentru majoritatea persoanelor se poate realiza această verificare. Noi nu propunem detenție pentru niciuna dintre proceduri. Dacă statele membre sunt nevoite să folosească această procedură de detenție, atunci trebuie să aplice toate garanțiile necesare. Apoi, la procedura la frontieră, vrem să evităm situația în care oamenii s-ar afla într-o situație de incertitudine, așa cum s-a întâmplat în Moria. Deci, de aceea am prevăzut o limitare în timp, apoi am prevăzut și condiții pentru persoanele care ar trebui să rămână acolo. Există un pachet privind facilitățile și la care vom mai lucra și care uh, în curând va fi, va fi în discuție. Situația țărilor din uh, prima linie, de prima intrare – Anul trecut, circa 600 de mii de solicitări de azil s-au făcut în aceste țări și au existat circa 1400 de migranți ilegali. Prin urmare, nu e vorba aici doar de țările de primă intrare. Dar uh, sigur că se aplică un mecanism de solidaritate, un, solidar, un mecanism obligatoriu de solidaritate, conceput să răspundă situației cu care ne confruntăm acum, adică două treimi dintre aceia care sosesc în mod ilegal vor beneficia, între ghimele, de o decizie de returnare. Asta am și vrut, să ajutăm statele membre care se află sub presiune. Apoi, cum evităm situații cum a fost cea de la Moria? Nu trebuie să le avem deloc situațiile acestea și cred că propunerea din pachetul pe care îl avem în vedere ne ajută în acest sens. În urma Moria am luat uh, în colegiu decizia ieri de a înființa și un task force dedicat care să ajute la descongestionarea insulelor și să-i, uh, să ajute oamenii să fie cazați în condiții decente, mai ales acum că se apropie iarna. Mă scuzați, spune vorbitoarea, nu mai știu unde sunt în notițe. Da, vorbesc de mecanismul de uh, uh, returnare. Avem 24 de uh, mecanisme de uh, returnare, cu, de readmisie cu statele terțe. Nu cu toate, dar și statele membre s-ar putea implica mai mult, pentru că foarte mulți oameni sunt lăsați așa, fără niciun fel de decizie, ani de zile și pentru o persoană după ani de zile este foarte greu să se întoarcă în țara de origine și și pentru autorități e dificil să pună în aplicare o astfel de decizie. Ar mai vrea să subliniem că am făcut aici un pas foarte important. În situațiile de uh, salvare, când uh, au existat debarcări și oamenii ajung pe teritoriul Uniunii Europene, pentru astfel de situații a fost nevoie de o soluție europeană. Apoi a mai fost o întrebare dacă Grecia se află sub presiune. Da. Dacă trebuie activat mecanismul de solidaritate în acest caz, răspunsul meu este da. Și desigur, unele persoane nu se pot returna dar 70% din uh, deciziile de returnare din prezent nu se aplică. Sigur că în momentul de față, sigur că nu o să fie niciodată 100% returnare, dar tot, e mai, tot va fi mai bine decât rata de 30% pe care o avem acum. Mulțumesc! Move right away. Second... Mulțumesc, doamnă comisar Johansson. Haideți să trecem de îndată la cea de-a doua runde, dar vă rog, încadrați-vă în timp, am să fiu atent cu ciocunelul în mână, pentru că depinde de dumneavoastră cât de multe persoane pot lua cuvântul. Avem o oră și jumătate prevăzută pentru acest punct, dar trebuie să ne încadrăm în timp pentru că mai avem un al doilea punct pe ordinea de zi. Vă rog, are cuvântul domnul Lenners, Jerome Lenners de la PPM. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, și le mulțumesc comisarilor pentru prezentare. Pentru noi a fost întotdeauna clar uh, faptul că solidaritatea voluntară este cea mai eficientă formă de solidaritate care dă rezultate concrete în practică. În același timp însă am spus că dacă eforturile cumulate, voluntare ale statelor membre nu sunt uh, pe măsură pentru a rezolva situația, atunci e nevoie să se vină cu măsuri obligatorii și mă bucur că Comisia a ținut cont de acest lucru în propunere. În ceea ce privește verificarea la frontieră, mi se pare că este o cale utilă, eficace pentru a pune capăt acestui model de afacere al traficanților pentru a ne asigura că această călătorie periculoasă pe mare Mediterană nu reprezintă un bilet de intrare pentru aceia care nu au drept uh, la azil în Europa, atunci uh, nu va mai fi atât de interesant pentru traficanți. Rămâne, bineînțeles, de văzut cum se articulează în practică, ce mecanisme de protecție putem include. Așteptăm cu mare interes uh, să colaborăm cu ceilalți colegi și cu Comisia Europeană, venim cu contribuție utilă și să ne asigurăm că blocajul este depășit după 5 ani. Silvi Guillaume, sunteți conectată? Vă rog. Bună ziua tuturora! Vă mulțumesc pentru organizarea acestei dezbateri. Îmi pare rău că îi spun, uh, doamne comisar, că propunerea făcută nu e deloc creativă, de dreptul dezumanizantă ridică mai multe întrebări decât răspunsurile pe care le oferă. Toată lumea a înțeles, cred eu, că principiul eh, primei intrări din regulamentul Dublin face ca Spania, Italia să fie țările care gestionează principalele grosul sosirilor în Europa. Credeți că aceste proceduri eh, care sunt aplicate de control la frontieră, fără a pune sub semnul întrebării, eh, principiul primei sosiri reprezintă o schimbare? Credeți că drepturile fundamentale vor fi consolidată prin accelerarea procedurilor și prin uh, detenție, pentru că despre asta e vorba în primul rând și puteți confirma de asemenea că această procedură bazată pe zone de așteptare unde nu se aplică dreptul european de azil, sunt sigură și credeți că o verificare în 5 zile și o reținere de două săptămâni previne crearea de tabere, având în vedere că um, Comisia afirmă că nu mai dorește acest lucru. Fabian Keller, Fabien Keller pentru Renew. Sunteți conectată? Da, sunteți conectată. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnule vicepreședinte Schinas. Vreau să salut propunerea dumneavoastră. Este un dosar foarte complicat. E clar însă că nu putem rămâne uh, și continua ca până acum. După cum spunea Sofie felt. uh, trebuie să precizăm și să consolidăm anumite aspecte și să îmbogățim textul. Două întrebări. Una referitare la solidaritate. Cum ne putem asigura că un număr cât mai mare de state membre vor participa la acest mecanism, această excepție pe care dorea să o, introduce, să o introduceți pentru a nu le oferi prea, mult, prea multă putere populiștilor, capacitatea de refuz, nu, cum pre, puteți eh, preîntâmpina o posibilă contaminare cu celelalte state membre. Am eh, constatat că în multe state membre există o mare disparitate între ce privește textele legislative și felul în care sunt puse în aplicare. Ce mecanism de guvernanță veți pune în aplicare pentru întreaga structură? Ce mecanisme de cooperare pentru a permite o mai bună cunoaștere reciprocă între statele membre? Pentru că avem un regulament la nivel european, însă fiecare stat membru decide cum îl pune în aplicare în cele din urmă, ce mecanisme veți pune în aplicare la toate nivelele, pentru uh, că avem un spațiu comun și trebuie să dezvoltăm acest spirit colectiv. Mulțumesc! Pentru ID e domnul von den Drische uh, înscris, nu-l văd, nu e conectat, iar domnul Cofot tocmai a plecat. Așa că dacă toată lumea e de acord, dau cuvântul reprezentanților, reprezentantului verzilor. Damian Caram, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Domnule vicepreședinte, în urmă cu o săptămână în plen vorbeam de rușinea pe care am simțit-o văzând tabăra de la mori arzând în flăcări, în timp ce conducătorii noștri vorbeau de solidaritate față de apelurile repetate ale Greciei. Ori această Europa nu poate să primească cu demnitate oamenii. Sper că acest pact pentru migrație anunțat săptămâna trecută de doamna von der Leyen ar aduce soluții demne, dând dovadă de uh, o mai multă înclinare înspre oameni contrarul e adevărat. Uh, ați preferat să îl mulțumiți pe Orban și pe prietenii săi mai degrabă decât să apărați valorile Uniunii Solidaritate. De ce? Pentru că această propunere uh, pe care și Parlamentul European, față de care Parlamentul European adoptase o poziție ambițioasă cu două treimi față de regulamentul uh, Dublin, cerea mai multă solidaritate. Dumneavoastră ați venit cu alte propuneri pentru a iniția discuțiile. De ce nu? Dar de ce să uh, construiți pe propunerile unor demagogi în loc să țineți cont de propunerile deja făcute de acest Parlament? Pentru că important ar fi să uh, ținem cont de principiul cooperării loiale între instituții, principiul consfințit de tratate. Trebuie să apărăm Grecia, Malta, Italia. De ce n-ați venit cu soluții demne și ambițioase? De ce n-ați putut ține cont de propunerile Parlamentului? De ce ați preferat să priviți în altă parte? Președintele, vă rog, încadrați-vă într-un minut. Pregătiți-vă de dinainte, pentru că atunci când luați cuvântul, chiar vă încadrați realmente într-un minut. Vă rog. Domnul Bușade pentru ECR. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Doamnă comisar, am uh, parcurs documentul și acest document, uh, din câte am înțeles noi, e a continua în greșeală, în eșec. Uh, am asistat de-a lungul verii la presiunea migratorie cu care se confruntă Europa și cum această presiune a crescut, mai ales în ce privește Spania. Singura cale de a pune capăt traficului ilegal de ființe umane e prin decizia statelor membre sprijinită de comisie de a transmite un mesaj, și anume că oricine intră uh, în mod ilegal pe teritoriul european nu își va vedea statutul legalizat. Să le uh, luăm în acest fel uh, speranța mafiilor cum că ar continua să câștige bani frumoși de pe urma traficului de ființe umane. Bineînțeles, cu sprijinul unei, unei intervenții coordonate a forțelor de poliție. Cred că e important ca Comisia să mai plece de la Bruxelles. Vă încurajez să mergeți în insulele Canare sau în Mursia, oriunde pe teritoriul spaniol și să le spuneți oamenilor de acolo, lucrătorilor de acolo care sunt șomeri, că avem nevoie ca milioane de oameni să vină și să concureze uh, pentru locurile de muncă la ei în țară. Costa Sarvanitis. Costa Sarvanitis, pentru GUE, sunteți conectat? Vă rog. Mulțumesc, bună dimineața, stimate domnule Schinas și doamnă Johansson. Am uh, văzut uh, ce s-a întâmplat în Moria. Noi credeam, uh, ne așteptam să nu fim mulțumiți de acest pact, însă nu ne așteptam să fim atât de dezamăgiți. Ați uitat de problema uh, relocărilor, problema acestor persoane care rămân blocate în țara de primă sosire. Uh, în acest fel se sacrifică drepturile, dreptul azil al acestor oameni. Avem politica țărilor uh, de la Visegrad care nu vor să primească, să găzuiască aceste persoane. Acest pact reprezintă o problemă pentru țările care sunt uh, reprezintă prima sosire a migranților și există riscul de a crea tabere și mai mari decât Moria. Crește așadar obligația țărilor de primă intrare. Nu credem că putem vorbi de solidaritate, ci mai degrabă doar de interese economice. În continuare, problema țărilor terțe, acordul cu Turcia și așa mai departe. Mulțumesc. Domnul Papadakis nu, domnul Papadakis, pentru neafiliați. Sunteți conectat, domnule Papadakis? Nu? Trecem. Da, Costas Papadakis e conectat? Da, sunteți pe fir, puteți lua cuvântul? Vă rog, aveți cuvântul. Domnule Papadakis, nu vă putem auzi. Domnule Papadakis trebuie să activați microfonul. Volumul sau microfonul? Aveți o problemă. Vom reactualiza conexiunea dumneavoastră, după care vă vom da din nou cuvântul. Da, vă rog, reactualizați-vă conexiunea, revenim după aceea la dumneavoastră. Acum trecem la cea de-a doua rundă pentru grupurile politice și pentru PPA, am înțeles? Că ia cuvântul Elisabeth Bottenberg, vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Domnule vicepreședinte, e adevărat, acest nou pact a încercat să găsească și să împace diferitele puncte de vedere ale statelor membre, să face un efort pe drumul cel bun. Da, mi se pare potrivit să insistăm asupra repatrierilor care să se facă um, respectând drepturile omului, cu demnitate și verificarea la frontierele externe. Însă acest concept de um, răspundere, de solidaritate nu e înțeles la fel pentru toate statele membre, așa că în textul final, după aceea, după discuțiile pe care le vom purta, vor, va trebui să se regăsească, vor trebui să se regăsească garanții legate de acest principiu al răspunderii pentru ca în acest fel să se reducă situația de blocaj din țările de primă intrare de până acum. Domnule Bartolo, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Stimat uh, doamnă comisar, din păcate a plecat. Vreau să vă mulțumesc pentru efortul realizat. Uh, știu că nu a fost deloc ușor. Trebuie să vă mărturisesc însă că mă așteptam la o propunere mai ambițioasă care să țină cont de propunerile deja exprimate de Parlament, mai ales în ceea ce privește revizuirea regulamentului Dublin nu e suficient să ștergem Dublin pentru a remedia inegalitățile din sistem. Părerea mea e că am ratat o șansă, o ocazie importantă pentru a veni cu o propunere solidă de reformă și că ați cedat prea mult presiunii din partea celor guverne care au refuzat de multă vreme solidaritatea pentru a gestiona fenomenul migrator și care sunt obsedate de repatrieri. Da, repatrierea e un element important al politicilor de azil, însă nu pot să se transforme în elementul central și mai ales nu reprezintă cel mai bun instrument pentru a asigura solidaritate și partajarea răspunderilor. Răspunderea revine aproape în totalitatea țărilor de intrare care trebuie să facă proceduri accelerate de intrare care pun în pericol uh, posibilitatea de a oferi protecție internaționale. Doar un sistem bazat pe relocarea automată poate reprezenta o soluție pentru gestionarea în mod eficace a zilului în Europa. Și aveam o întrebare. Uh, ce diferență credeți că există între a muri într-un război sau a muri de foame? Pentru că eu nu încă nu știu care e. Mulțumesc. Acum pentru Renew. Are cuvântul Jean-Christophe Retien. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, domn... Domnule președinte, domnule vicepreședinte, înainte de toate vreau să vă mulțumesc pentru aceste propuneri. Cred însă că um, trebuie să mergem uh, mai departe, să facem progres. Nu putem accepta situația actuală. Ceva trebuie schimbat. Sper că ați eliminat uh, principiul primei intrări, pentru că mă tem că acest principiu duce la tabere supraaglomerate la frontierele Uniunii. După părerea mea, așadar, nu ați mers suficient de departe. Aș vrea să știu cum vă asigurați că în cadrul, în intervalul de 5 săptămâni, se respectă după verificare se respectă după aceea intervalul ulterior de două săptămâni la frontieră, pentru că la ora actuală anumite state membre ar putea să procedeze mai repede, însă nu fac acest lucru. Cum vă asigurați așadar că nu va duce la tabere supraaglomerate la frontieră? Ieri auzeam că doamna Johansson spunea că persoanele pot fi relocate în alte tabere mult mai uh, departe de frontieră. Cum vă asigurați că se face acest lucru și cum um, când o țară declanșează mecanismul de solidaritate, cum evaluați um, situația de acolo, presiunea? Ungaria spune, A, au venit, uh, au ajuns 20 de migranți, suntem complet depășiți. Cum credeți că e într-adevăr o situație de presiune? Pentru verzi, Edith Markert. Eric Markert, în Verbindung. Eric Markert, sunteți conectat? Das ist nicht im Fall. Se pare că nu. Eric? Sie ist da. Keine sunteți conectați? Nu? Se pare că nu. Așa că, poate, Damian Buselager pentru verzi reușește, nu? Alice Cunche? Alice Cunche, Diana Riva? Nu, niciunii nu sunt conectați. Nu? Atunci... Doamna Brigmo, iată, e în sala de noroc. Sunteți conectată. Deci din sala aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Data fiind uh, schimbul de opinii cu comisarul Johansson, majoritatea ONG-urilor um, au avut o rază de speranță. Ne bazam mult pe acest nou pact pentru azil și migrație. Din păcate, din păcate, nu am primit răspunsurile la care ne așteptam, nu aduc rezolvări și soluții la problemele curente cu politicile noastre, um, returnările brutale, tema uh, țărilor de primă sosire, lipsa de solidaritate cu acestea, lipsa de solidaritate de care dau dovadă statele membre. Practic, în niciun fel nu se răspunde problemelor arzătoare cu care ne confruntăm, dar felul în care utilizați termenul solidaritate, faptul că solidaritatea pentru dumneavoastră înseamnă sprijin pentru returnări, în loc să relocăm solicitanții de azil, e nevoie de un adevărat uh, sistem de solidaritate pe termen lung. S-a spus că detenția nu va fi uh, pe termen lung și nu va fi regulă, dar cum puteți garanta așa ceva? Pentru că în text nu figurează. Care sunt propunerile dumneavoastră noi pentru uh, migrația legală? Mai încerc acum pentru GUE. Mulțumesc! Trebuie să spun că, în afară de acea clădire cu trei etaje descrise, mie mi se pare o fortăreață cu trei niveluri diferite. Și multe s-au spus uh, aici, dar în termeni concreți se uh, concentrează prea mult pe returnări și pentru a-i ține pe migranți afară. Și atunci, cum putem vorbi de solidaritate dacă e vorba de returnări forțate? Aveți două echipe. O echipă care va fi bună la returnări și celelalte țări care ă, din totdeauna au ajutat, au fost solidare și au relocat migranți. Eh, injustiția persistă. În ce privește procedura la frontieră, din nou, nu există nicio asigurare că procedura de azil va fi una justă. Vor apărea noi Moria, nu doar cele câteva din Elene acum. Modelul va fi eh, unul eh, al unui nou eșec. Cum ne putem asigura că drepturile omului și demnitatea umană uh, vor fi garantate pentru migranți. Acum, din partea noastră, iscriși neafiliaților, o nouă încercare de conexiune cu domnul Papadakis. Ați putut rezolva problema de microfon? Nu, dumnealui nu este conectat și atunci revenim. Uh, o ultimă rundă, spune președintele. Încă o rundă, deci, pentru fiecare grup politic și apoi, sigur, vom da contul domnului comisar pentru răspunsuri. Și mai avem și alte puncte pe ordinea de zi, ordinea de zi astăzi. Acum, din partea PPE, doamna Dupont. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc domnului comisar pentru propunere. Cred că vedem cum au încercat să facă să coincide interesele statelor membre, dar și al diverselor familii politice. E un mijloc interesant de a avansa. Mie propunerea mi se pare excelentă pentru că se pune accentul pe proceduri și pe returnări, rămân totuși și puncte de suspensie v-aș întreba ce se întâmplă cu mobilitatea secundară. Începește Eurodac, în ce fel vom putea garanta că datele vor putea fi transferate rapid între statele membre, în orice caz suficient de repede între statele membre? Avem un proiect pilot la Lesbos, sub egida Comisiei Europene. Acesta se va regăsi printre propuneri. Ne puteți da informații în acest sens? Și aș vrea să mai știu care va fi noul rol al uh, agenției, a noi structuri a agenției Frontex. Președintele. Acum, pentru grupul și de Javier Moreno. Da, mulțumesc, domnule președinte. Domnule vicepreședinte, ați spus un nou început, un început proaspăt. Cum demonstrăm cetățenilor că vreți să acționați? În tot acest timp în care noi discutăm, oamenii continuă să moară în Mediterana, în Atlantic. Trebuie luate măsuri pentru căutare și salvare. E o urgență absolută. Vorbiți de o casă cu trei etaje. Poate că trebuie să mai adăugăm câteva etaje la construcția asta, pentru că știți că în grupul sociodemocrat migrația legală este extrem de importantă dar și alte măsuri, ca să nu mai vorbim de ce se întâmplă la nivelul integrării migranților apoi în societate. Trebuie să colaborăm cu comunele, cu municipalitățile, pentru că ele gestionează până la urmă migranții. Ei trebuie integrați, cum spuneam, în societate. În fine, doamna comisar Johansson a vorbit de cooperarea cu state terțe și migrația circulară. Acestea sunt fenomene ce există și care se aplică în multe țări de ani de zile. Ar trebui să fie aici un instrument utilizat pentru a face față crizei. Malika Mare de la Reniu, Mulțumesc. În sfârșit, avem o politică de migrație pentru viitor. Mă bucur de acest nou început și sper ca atât Parlamentul cât și Consiliul să colaboreze constructiv să găsească compromisul necesar. A eșua nu e o opțiune nici pentru noi aici o datorăm cetățenilor noștri, dar mai ales migranților, ca să administrăm în mod corect migrația, asigurându-ne că UE deține controlul și să arătăm sprijin în UE pentru a schimba politica de azil. Mă bucur că și Comisia recunoaște că parteneriatele cu state terțe în materie de migrație sunt elemente cheie pentru viitor. Dar nu vreau Uh, să ne concentrăm exclusiv pe asta, v-aș întreba dacă întrevedeți pentru anul viitor anumite astfel de parteneriate cu state terțe. Președintele, din partea verzilor, Alice Cuncă sau Diana Riba sau Damian Boselager ar putea interveni, dar niciunul nu e conectat. Diana Riba e conectată. Atunci aveți cuvântul în numele verzilor. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Așteptăm de luni de zile acest pact de migrație și azil și chiar dacă aveam mari speranțe de ameliorare. Unele din disfuncționalitățile modelului actual se perpetuează. Din păcate, această propunere a Comisiei nu ameliorează acele aspecte care azi nu funcționează, ci accentuează în plus politica de excluziune și slăbește și mai mult o uh, Europa a libertăților și drepturilor. Propunerea nu rezolvă ce s-a întâmplat la Moria, ci legitimează construcția unui nou centru de detenție. Și anumite solicitări de azil vor fi studiate individual, dar nu se propun măsuri legale, căi legale sigure de intrare în UE. Practic, eh, se vede Europa ca o fortăreață și tot mai multe argumente vin mm, pentru a criminaliza sistematic pe migranți, ai penaliza. E urgent, deci, ca și Comisia să consolideze Europa drepturilor și a libertăților și nu o Europa a rasismului și a excluziunii. Vă mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele pentru GUE. L-am văzut pe Miguel Urban, dar cred că a s-a deconectat și atunci încerc pentru a treia oară o conexiune cu domnul Papadakis. Sunteți online? Ați reușit să vă conectați? Ba da, ba da, iată-l. Aveți minutul dumneavoastră. Mă puteți auzi? Da. Aveți la dispoziție un minut. Prea bine. Ενισχύει περαιτέρω τι αντιδραστικέ κατευθύνσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση και των κυβερνήσεων που οδήγησαν στον εγκλωβισμό και στι απάνθρωπε μόριε. Sunt sunt, ar trebui să fie întărite capacitățile guvernelor de a face față unor situații cum ar fi cea de la Moria. Dar se tot vorbește de solidaritate, însă în realitate este vorba doar de o distribuire a, să spunem, situațiilor dificile cu care se confruntă statele membre. Se mai vorbește de asemenea și de ideea de a atrage talente în Uniunea Europeană. Una peste alta considerăm că pachetul acesta nu poate fi acceptat și ar trebui retras de către Comisie. Trebuie să punem accentul pe o primire în condiții umane, demne, cu recunoașterea drepturilor acestor persoane care trebuie să aibă posibilitatea de a solicita azil. The coordinators, the round of coordinators and having heard... După runda de coordonatori, am avut răspunsul doamnei comisar, după care, uh, iată, am luat multe întrebări, dar um, trebuie să fim foarte atenți la agenda de astăzi. Mai avem încă un punct extrem de important în privința uh, abuzului împotriva copiilor. Aș sugera, deci, să accelerăm și să îi dăm șansa domnului comisar vicepreședinte Schinas să răspundă, pentru că sunt foarte multe întrebări. Sigur, nu veți putea răspunde la toate, dar vă rog încercați așa încât în următoarele maxim 15 minute să putem încheia acest punct de pe ordinea de zi. Mulțumesc, domnule președinte! Mulțumesc tuturor pentru contribuții în ce privește uh, Reacția dumneavoastră arată că propunerea Comisiei nu mulțumește pe toată lumea, dar în același timp nu am avut senzația că ar apărea vreo respingere categorică, după cum nu există nici laude. Pentru mine asta e un semn bun uh, nu sunt reacții extreme. Și încă o dată vreau să vă mulțumesc pentru angajamentul, efortul dumneavoastră și pentru maniera echilibrată în care abordați un subiect atât de dificil. Și aș începe cu câteva puncte generale, după care am să trec și la detalii. Multe întrebări s-au referit la Moria. Să nu mai existe Moria, legătura între sistemul vechi și cel nou. Permiteți-mi să Vă spun ca un membru al Colegiului de Comisar, ca cineva care și-a dedicat 30 de ani din viața Europei, ca uh, un grec, că Moria e acolo pentru a ne reaminti tot ce trebuie să reparăm, ce trebuie să facem diferit în Europa. Iar Moria nu e rezultatul sau greșeala Europei, ci e exemplul tangibil al costului non-Europei. De ce e Moria un exemplu atât de dureros? Pentru că e rezultatul unui sistem, al sistemului curent, care în esență e un non-sistem. Nu există în ziua de azi o politică europeană de migrație. Și câtă vreme ea nu există, ce vedem în jurul nostru sunt niște peteceli de regulamente pe aici, pe acolo, care sunt puse cap la cap și rămân enorme lacune, blocaje, încălcări ale propriilor noastre reguli și valori. Ori noi asta vrem. să, vrem să schimbăm. Deci, eu unul nu accept că noul sistem va produce noi ă, tabere precum Moria. Nu, din potrivă, noul sistem e Uh, făcut în așa fel încât să avem un cadru holistic uh, în care fiecare etapă e conectată, întregul circuit e adoptat și aplicat și dacă asta se face, noi avem încredere că vom trăi o nouă realitate a migrației în Europa. Apoi, răspund provocării lui Sofie Invelt la întrebarea cine are de câștigat cine a câștigat uh, la uh, sfârșitul zilei. Uh, ce aș spune eu e că toată lumea poate găsi în această nouă propunere ceva, măcar un element care să-i fie pe plac. Dar, în mod evident, nimeni nu va găsi absolut toate elementele pe care le dorește sau care îi plac. Pentru că dacă am da uh, fiecăruia tot ce își dorește, atunci ar fi 216 de versiuni. Nu ar exista uh, acest, uh, uh, această propunere. Ați văzut probabil filmul Back to the Future mm, și călătorești în trecut pentru a repara lucruri. Mm. <laughs> uh, nu cred că putem uh, să ne întoarcem în viitor. Există o tendință în politică de a discuta uh, alegeri binare. E partea vieții și a politicii Uh, voluntar sau obligatoriu. Noi am răspuns întrebării în loc de solidaritate voluntară sau obligatorie. Avem un sistem de solidaritate permanentă și eficace, constantă. În felul acesta, fiecare se asigură că poate căpăta ce își dorește. Și nu vor exista portițe de uh, ieșire din acest sistem, pentru că, așa cum ați văzut în propunere, Comisia are un rol de jucat și ea. Atât ca organism care regulează mixul de solidaritate, dar și cu un mecanism de corecție la sfârșit, asigurându-ne că putem suplimenta uh, ce ne lipsește. Apoi, integrarea. Da, integrarea este o parte integrantă a întregului puzzle, însă o vom face. Da, o vom face, însă cu toată atenția pe care o merită. Nu o vom face adăugând-o la acest mega pachet cu 10 texte noi, plus cele 5 uh, deja pe masă analizei, nu mai putem adăuga un al 16-lea pe migrația legală și pe integrare. O vom face cum se cade, ceva mai târziu. Și m-aș fi așteptat ca prietenul meu, uh, Tineche, să recunoască eforturile noastre vizare de propunerea sa de a revizui directiva primind, privind calificările profesionale pe termen lung. M-ați provocat cu această întrebare și la audiere și mi-ați spus că nu o să o faceți niciodată. Pot să vă spun acum, iată, s-a făcut. Cu plăcere. Mai este o întrebare recurentă generică referitoare la drepturile fundamentale. Cred că trebuie să fii uh, răuvoitor ca să atribui acestui pachet o abordare eliptică a drepturilor fundamentale. Recunosc că situația de astăzi, acest non-sistem despre care am încercat să vă vorbesc, are probleme, Uh, și ridică probleme de drepturi fundamentale. <clears throat> Pentru că e un sistem eliptic, e un sistem care nu funcționează, spuneam. Dar dacă ați citit cu atenție propunerea noastră în acest pachet, o parte integrală a noi abordări e că avem uh, măsuri de salvgardare a drepturilor fundamentale prin Agenția de la Viena, care uh, va ajuta statele membre să monitorizeze în mod independent respectarea drepturilor fundamentale la frontierele externe. Avem uh, garanții specifice pentru căutare și salvare, uh, pentru persoane vulnerabile, pentru minorii neînsoțiți, uh, pentru familiile cu copii foarte mici. <clears throat> Aceste categorii sunt excluse de la procedurile de la frontiere, tocmai pentru a nu intra în acest uh, circuit uh, și proces uh, inuman adesea personal nu accept. Și am auzit pe alții uh, acuzându-ne că încălcăm drepturile fundamentale, în timp ce noi facem pentru prima dată exact invers, le garantăm. Acum am să trec și la alte răspunsuri. Uh, relations. Și acum să ne ocupăm de dimensiunea relațiilor externe, etaj cu etaj în această arhitectură nu e necesar să ne deschidem în fața tuturor țărilor terțe din lume, ci să insistăm pe cele 20-25 de țări terțe care au legături puternice cu fenomenul migraționist. Țările de origine, țările de tranzit, țările vecine și partenere. În acest scop, vom avea nevoie, după cum spuneam, și de modificări fundamentale de paradigmă, împreună cu José Borel, cu Oliver Balhali, cu Iută și cu doamna președinte însăși. Va trebui să discutăm și să ne unim eforturile și să vedem cum putem gestiona în vecinătatea noastră fluxurile migratorii în mod optim, ceea ce este în interesul nostru. Nu vom impune nimic, nu vom sancționa pe toată lumea, nu o să avem o atitudine agresivă față de vecinii noștri, vrem să încheiem parteneriate în care toată lumea să aibă de câștigat, însă trebuie să ne mobilizăm, să înțeleagă ce avem noi de oferit și, la rândul lor, să își dea seama că, până la urmă, pe termen lung este foarte important și pentru ei să colaboreze. În ceea ce privește frontierele, și am ajuns acum la cel de-al doilea etaj, la al doilea nivel al acestei arhitecturi, Putem încerca să explicăm sau să descriem ce vrem să facem în mai multe moduri. Ieri uh, spuneam, uh, lăsăm deoparte uh, mecanismul de la Dublin sau îl trimitem la culcare sau îl lăsăm în urmă. Însă, ideea este următoarea. Avem o ierarhie a criarităților cu prima țară de intrare care, uh, cu criteriul primei țări de intrare care există în continuare, dar nu este cel mai important, pentru că dacă vrem să-l abolim cu totul, atunci înseamnă că din ziua întâi este obligatorie relocarea și știm că în practică așa ceva nu se va întâmpla. Deci să începem cu o măsură care nu va funcționa în practică ar fi suicidar. Sigur că înțeleg această logică a dumneavoastră că vreți să fiți populare anumitor părți de pe hartă, anumitor zone de pe hartă. Dar mă tem că am intra în probleme și mai mari decât, cu, uh, decât există în prezent cu sistemul acesta care produce catastrofe cum, sunt cea, cum a fost cea de la Moria. Deci, o modalitate posibilă de a evita astfel de catastrofe este ceea ce am făcut noi. Acum, referitor la deplasările secundare – cu acest nou sistem vom dispune de mai multe garanții. Prin intermediul acestui nou sistem vom putea să-i numărăm pe solicitanți și nu, număr, nu vom număra solicitările. Și în felul acesta vom putea să facem o corelare cu numărul persoanelor care sunt incluse în sistem și nu o să mai poată, uh, aceștia nu vor mai avea posibilitatea de a uh, folosi uh, statul, de a se adresa statului cu sistemul de azil cel mai favorabil, așa numitul asylum shopping. Apoi, vorbim despre uh, ideea aceasta sau vorbiți despre ideea aceasta să facă altcineva ce avem noi de făcut, să externalizăm cumva această problemă, să se ocupe altcineva de oamenii aceștia, de debarcări și așa mai departe. Eu nu cred că așa trebuie să procedăm. Este o problemă europeană, noi suntem aceia care trebuie să o rezolvăm și să ne concentrăm pe asta. Și închei cu solidaritatea. Încă o dată, știu că e cea mai sensibilă, cea mai spinoasă problemă și sunt convins că până la urmă exact aici se va concentra la maximum procesul legislativ. Însă consider că ar fi o greșeală să începem așa tăind feliuțe, feliuțe problema aceasta și să vedem, să zicem așa, hai să lăsăm deoparte solidaritatea și să ne ocupăm de altele și ar fi la fel de greșit să ne ocupăm întâi de problemele de la frontieră și abia apoi să vorbim de solidaritate. Nu, solidaritatea și responsabilitatea trebuie ab- ado- ce scuze, ab- abordate la oaltă împreună și încă o dată avem un sistem care are logică, un sistem rațional. Nu vă cer să vă placă sistemul acesta. Vă rog însă să încercați să-l înțelegeți. Și vă spun că e nevoie de timp ca să fie discutat acest sistem în toate declinările geografice ale Uniunii Europene. Și sunt multe explicații de oferit. Noi suntem aici, suntem dispuși să oferim aceste explicații și dumneavoastră și altora, însă este un mesaj foarte important pe care aș vrea să-l transmit și președinției germane, și anume că acest pachet trebuie menținut ca un ansamblu și nu împărțit așa în feliuțe mici, nu fragmentat. Domnule președinte, mă voi opri aici, fiindcă ieri uh, am fost acuzat în sala de presă că sunt prea optimist. Și răspunsul meu a fost că în această bulă de la Bruxelles, cum este ea numită de presă, am impresia că de multe ori uh, e, e, se resimte ca un fel de obligație de a fi pesimist. Numai când ești mai pesimist, ești interesant. Și E, e foarte frumos așa să scrii, să spui, așa cum a spus cineva în această dezbatere, că suntem așa ca o uzină care funcționează în gol. Foarte interesant, o, o formulare atrăgătoare pentru public. Dar realitatea este că nu așa stau lucrurile și noi muncim și trebuie să continuăm, în continu- să continuăm și pe mai departe, tocmai pentru a ne da motive să fim optimiști. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul președinte, mulțumesc foarte mult și mulțumesc uh, pentru prezența dumneavoastră aici. Într-adevăr, această dezbatere abia începe. Avem uh, un, o cale lungă înainte, multe de făcut și vă asigur că vor fi mult mai multe oportunități de a ne vedea, de a discuta cu dumneavoastră și de a ne implica în acest dialog, în această confruntare verbală, pentru a îmbunătăți lucrurile. Vorbeați dumneavoastră de, pesimi, de optimismul dumneavoastră și de pesimismul nostru și mi-ați reamintit că singurii care vorbesc de această uh, de acest divorț, de această uh, prăpastie între retorică și fapte când vorbim despre migrație, suntem noi care am spus, așa cum a spus Antonio Gramsci, că e ceva și mai rău decât contradicția între uh, optimismul voinței și uh, pesimismul inteligenței. Este pesimismul voinței. Asta nu ne permitem noi. Nu ne putem permite să fim pesimiști când trebuie să luăm măsuri, să fim activi. Dreptul european contează și aici miza este chiar dreptul european. Să nu uităm că acest nou pact privind migrația și azilul nu este menit să umple un gol, o lacună pentru că avem un pachet de, pentru migrație, avem un pachet pentru azil, există legislație în vigoare cu caracter obligatoriu pentru statele membre, unele dintre care au încălcat această legislație de mult prea multe ori. Însă, avem multe de făcut și ne putem inspira din această, din această idee a optimismului voinței și nu din pesimismul voinței, deci nu din lipsă de voință. Să facem legi, să le facem așa cum trebuie și să acționăm ca răspuns la provocările care ne stau în față la dimensiune europeană și cu eforturi comune europene. Cei care se apropie de insulele grecești nu vor să rămână pe veci în insulele grecești, la, la fel și cu insulele Canare intenția lor nu este, atunci când se apropie de aceste insule sau de Lampedusa, de exemplu, să rămână acolo pe toată viața. Nu, și sunt, din păcate, foarte dezamăgiți atunci când află că, în realitate, n-au ajuns pe uscat pe teritoriul, uh, pe continent, fiindcă ei credeau că dacă au ajuns pe acea insulă, au ajuns pe teritoriul Uniunii Europene. Însă, în realitate, constată că sunt blocați acolo și așa se termină povestea lor. Deci, să lucrăm pe mai departe. Mulțumesc domnului vicepreședinte Schinas că a fost alături de noi și acum mai avem un slot pentru dezbatere cu privire la modificarea directivei privind abuzul sexual al copiilor. și voi da cuvântul colegului care se ocupă de acest, de acest punct de pe ordinea de zi, domnul Bartolo. Per favore, <clears throat> dobbiamo iniziare. Trecem la următorul punct, spune domnul președinte. Quindi iniziamo con eh, questo ulteriore punto. Începem deci cu punctul 4 de pe ordinea de zi. Este vorba de derogarea provizorie de la dispozițiile directivei uh, Parlamentului European privind și a Consiliului European privind utilizarea tehnologiilor din partea furnizorilor de servicii de comunicații interpersonale independent de număr pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și altor date în scopul combaterii abuzării sexuale asupra minorilor online. Dragi colegi, Vom da cuvântul mai întâi comisiei care ne va face această propunere de derogare temporară cu privire de la dis aplicarea dispozițiilor privind e-privacy în ceea ce privește utilizarea tehnologiei din partea uh, furnizorilor de telecomunicații NIICS pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și a altor date în scopul evitării abuzului sexual asupra minorilor online. Dau așadar cuvântul comisiei domnului Mușel și apoi domnului Burantischi, care au la dispoziție împreună 8 minute, rugându-i să respecte acest timp de vorbire, pentru că ne mai rămâne foarte puțin timp alocat acestei ședințe. Vă rog. Thank you, Chair. We'll try to be brief. Uh, Mulțumesc, domnului președinte. Aș vrea să încep cu un pic de istoric. Această directivă am, uh, această directivă a permis uh, uh, utilizatorilor să găsească mult mai ușor noi victime, să creeze rețele dedicate în acest scop. Comisia Europeană a luat măsurile necesare pentru a detecta situațiile acestea de abuz. În, ultimele, în ultimii ani s-au detectat un număr mult mai mare de imagini cu caracter pornografic, de la un milion până la 70 de milioane în 10 ani, uh, de astfel de imagini în 10 ani uh, de în, în întreaga lume și în Uniunea Europeană o creștere asemănătoare. Tinerii petrec din ce în ce mai mult timp pe internet. Copiii petrec din ce în ce mai mult timp pe internet am, să primesc notificări de la începutul pandemiei mai multe cu circa 25% decât în perioada anterioară. E vorba de o interacțiune online între uh, copil și făptuitor și acesta este elementul pe care se concentrează autoritățile de aplicare a legii. O instanță germană acum două săptămâni a condamnat uh, doi bărbați care își abuzau fica și nepoata de peste 5 ani fără ca nimeni să-și dea seama, nici profesorii, nici prietenii, nimeni. Abuzul s-a oprit doar pentru că s-a detectat un schimb de comunicații online. Deci, care este deci propunerea noastră? După cum știți, în 24 iulie am adoptat o strategie în materie de combatere a abuzului sexual asupra copiilor, a fost prezentată și comisiei dumneavoastră și vorbim acum de o propunere scurtă și provizorie menită să mențină statul quo-ul ca uh, întreprinderile să-și poată continua activitatea în mod legitim, încă o dată, e vorba de o propunere de menținere a statu quo-ului. La anul, Comisia va veni cu o abordare mai cuprinzătoare pe termen lung. Va fi vorba de legislație pe termen lung. Am să explic însă acum care este obiectivul acestei propuneri, ce anume va viza ea. Va viza imaginile și videourile cunoscute și necunoscute de comunitatea Uh, autorităților de aplicare a legii. Ce fac așadar companiile? Furnizorii de servicii detectează informațiile acestea printr-un instrument tehnologic specific, dedicat, care creează o uh, semnătură, semnătură digitală numită hash și compară această informație cu o bază, o bază de date care conține informațiile de același fel notificate anterior. Acest instrument se folosește de peste 10 ani și rata erorilor este de sub 1 la 1 miliard. Această tehnologie nu prelucrează nicio altă dată decât dacă materialul este notificat ca fiind material pornografic infantil. Este un instrument disponibil liber, disponibil gratis pentru uh, organizațiile calificate și în ceea ce privește noi, noile materiale, companiile de internet identifică materialele acestea noi de uh, pornografie infantilă, care înseamnă noi uh, uh, infractori și noi victime. Aceste noi materiale sunt comparate cu cele deja existente și înregistrate și în momentul în care se constată că există relevanță, sunt uh, analizate și manual de uh, factori umani. În felul acesta se evită riscul de a se elimina automat conținut care nu reprezintă o formă de abuz sexual asupra minorilor. Anul trecut, 46.000 de noi imagini au fost detectate și peste 160.000 de videouri noi care au fost transmise către autoritățile de aplicare a legii din Uniunea Europeană. Deci, dacă nu uh, mergem mai departe uh, cu tehnologia aceasta, aceștia vor dispărea. Apoi, trecem la următorul pas, solicitarea și uh, uh, uh, educarea, între ghilimele, a copiilor în scopuri de uh, abuzare sexuală. Cum să facem să-i apărăm de persoanele cu comportament de animal de pradă? Și aici se face o identificare automată, dar fiecare caz în parte aici este uh, verificat și manual și uman. Și apoi, un al treilea element se referă la situațiile în care uh, un uh, infractor plătește pentru ca altcineva să abuzeze un, un minor și el urmărește live pe internet, online, această, acel abuz. Acestea sunt cele trei elemente care acoperă practic tot ce se întâmplă din acest punct de vedere pe internet în momentul de față și arată ce fac companiile pentru a detecta aceste probleme. Vrem să menținem aceste instrumente de detectare a uh, abuzului sexual asupra minorilor online și acum îi voi da cuvântul colegului meu de la DG Connect care este în legătură directă cu noi. Rigo. Vă rog, aveți cuvântul. Yes. Aici. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult, Laurent. Aș vrea să completez această prezentare oferind mai multe informații științifice. Pe 21 decembrie în acest an am uh, oferit mai multe definiții care vor intra acum în vigoare și care se aplică instrumentului privind confidențialitatea electronică. Așadar, acum, din decembrie, vor exista, va exista o nouă categorie de operatori care vor se vor încadra în aceste categorii. E vorba de furnizori de servicii de comunicații care nu se bazează pe numere. O parte din acești furnizori deja puseseră în aplicare măsuri cu caracter voluntar, după cum spunea colegul meu, iar aceste măsuri voluntare nu vor mai fi posibile, având în vedere noul context juridic. Articolul 15, aliniatul 1 din directiva privind confidențialitatea, permite o derogare a anumitor uh, drepturi, bineînțeles, prin măsuri uh, cu caracter legislativ proporționale. Ce se va întâmpla din punct de vedere juridic? Cu acest instrument dorim să introducem o derogare temporară de la două articole, articolul 5 aliniatul 1 și articolul 6 din directiva privind confidențialitatea, care se referă la comunicări confidențiale, și traficul de date. Prin intermediul acestui instrument se urmărește permiterea utilizării acelor tehnologii care sunt strict necesare pentru a preîntâmpina abuzul sexual online asupra copiilor sau a identifica aceste situații. Ideea e ca acest regulament să aibă un caracter temporar în așteptarea adoptării legislației uh, la nivel european, care a fost anunțată în strategia UE privind combaterea abuzului sexual online asupra copiilor în luna iulie. Ideea e că cel târziu în 2025 nu se va mai aplica. Sperăm însă să fie mai devreme odată ce vom avea la îndemână instrumentul pe termen lung. Având în vedere că derogăm de la elemente importante de protecție, trebuie să ne asigurăm că procesarea e proporțională și limitată pentru a permite folosirea tehnologiilor. Președintele intervine, vă rog să vă apropiați de final. Da, înțeleg că ar trebui să închei. Este ultimul element al prezentării mele. Tehnologiile trebuie să fie fiabile și trebuie să permită într-adevăr o utilizare cât se poate de țintită pentru a folosi doar elementele strict necesare adecvate obiectivului. Am introdus elemente precum raportarea de către companii privind aceste practici, transparența și în cele din urmă datele ar trebui să fie șterse de îndată dacă nu s-a identificat uh, o instanță de abuz sexual online asupra copiilor. Noi dorim să colaborăm cu Parlamentul uh, îndeaproape, să colaborăm cu colegiuitorii pentru a ne asigura că această propunerea legislativă să fie adoptată cât se poate de repede și pentru ca în acest fel să putem continua cu lupta împotriva abuzului sexual online asupra copiilor. Mulțumesc foarte mult că mi-ați dat cuvântul. Îi mulțumim Comisiei pentru această prezentare utilă. Cu siguranță vom colabora. Parlamentul uh, va colabora pentru a găsi o soluție Dau acum cuvântul deputaților. Aveți un minut la dispoziție, vă rog să vă încadrați în timp. Dau acum cuvântul doamnei Sepăl. Mulțumesc foarte mult, un minut. E foarte puțin timp, am să mă concentrez asupra textului juridic pe care îl avem în fața noastră. Am auzit deja că din decembrie în acest an, așa numite servicii de comunicație interpersonale care nu se bazează pe numere trebuie să respecte normele cules în directiva privind confidențialitate și pentru această directivă există regulile GDPR, așa că nu ar trebui să decidem referitor la ceva care ar putea să devină ilegal la finele anului. GDPR spune la articolul 23, se pot restricționa acele reguli care protejează confidențialitatea, însă există o obligație la articolul 23, aliniatul 2, trebuie să se prevadă mecanisme specifice de protecție în ceea ce privește categoriile de date, perioada de stocare și riscurile acelor subiecți de date. Există un risc, mai ales pentru copii, dacă furnizorii privați de servicii scanează încercând să găsească acele instanțe de uh, grooming. Adică asta înseamnă că s-ar controla comunicările copiilor. Uh, ce mecanisme de protecție putem include pentru a evita aceste situații? Am îndoiel și în ceea ce privește temeiul juridic. Vorbeați de articolul 16 din tratat referitor la protecția datelor, cât și articolul 114 care se referă la piața internă. În același timp însă folosiți această directivă pentru a intra în dreptul penal, incluzând o nouă definiție în ceea ce privește abordarea copiilor. Nu vă referiți la directiva privind abuzul asupra copiilor. Ați introdus o nouă definiție, un nou temei juridic și acesta ar putea să afecteze chiar uh, regulile din statele membre și să genereze incert- incertitudine juridică. Vreau să știu cum vă evita în ceea ce privește ademenirea copiilor în scopuri sexuale să vorbiți de grooming, cum uh, veți evita să vorbiți de faptul că e o comunicare, o filtrare permanentă a comunicării copiilor. Mulțumesc, doamnă Sipel. Dau acum cuvântul domnului Sarsalejos de la PP. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Amploarea problemei eh, abuzului sexual online asupra copilor este una înspăimântătoare și presupune o implicare deplină din partea noastră. Ne exprimăm eh, sprijinul pentru inițiativa Comisiei și dorim să ne asigurăm că furnizorii de servicii continuă să identifice, să detecteze aceste materiale. Problema pentru noi nu e dacă, ci când, pentru că avem nevoie și uh, nu e o problemă de uh, dacă sau când, ci de cum. Și în acest sens am dorit să vedem mai multe detalii referitor la obiectivul propunerii. Credem că ar trebui să includem aici și prostituția copiilor. Avem și îngrijorări în ceea ce privește folosirea instrumentelor um, cu caracter automat și transparența. Ni s-au dat detalii care mi se par mulțumitoare în ceea ce privește caracterul țintit al acestor instrumente, însă avem nevoie de informații suplimentare în acest sens. Și în cele din urmă, credem că e loc de mai bine în ceea ce privește definiția tehnologiilor care ar trebui să fie folosite și să nu ne bazăm uh, pe concepte prea vagi, precum tehnologii um, de vârf. Cred că această dezbatere nu e utilă doar pentru acest act cu caracter temporar, ci ar trebui de asemenea să pregătească calea pentru viitoarea propunere legislativă pe care o va prezenta Comisia anul viitor. Suntem cât se poate de implicați în acest obiectiv partajat de a combate abuzul asupra copiilor și vom uh, colabora cu restul membrilor acestei comisii. Mulțumesc! Mulțumesc! Dau cu cuvântul doamnei Intfeld de la grupul Renew. Mulțumesc, domnule președinte! Cred că toată lumea e de acord cu obiectivul acestei propuneri, și anume combaterea abuzului sexual online asupra copiilor. Ieri uh, purtam un schimb de opinii cu comisia și spuneam că nu-mi place conceptul de pornografie infantilă e abuz, e violență și e o crimă uh, îngrozitoare care trebuie combătută. Este vorba de măsuri care ar trebui să aibă un caracter temporar. A existat uh, o sincopă la nivel tehnic care trebuie remediată. Dacă privim însă mai îndeaproape găsim că există mult mai multe probleme. Deja mi se pare de că s-a identificat în ultima clipă și acum noi, în pripă, trebuie să luăm o decizie referitoare la uh, o propunere legislativă care are un impact pe termen lung. Avem doar trei luni la dispoziție, iar colega Sipel a punctat deja o serie de aspecte deosebit de problematice și am impresia că e vorba de muncă neglijentă, care se datorează probabil grabei. Cu siguranță nu vrem ca detectarea și identificarea acestor activități eh, criminale să fie imposibilă, însă trebuie să avem foarte mare grijă pentru că atunci când legiferăm trebuie să ne asigurăm că e vorba de soluții adaptate și care nu vor încălca drepturile altora, așa că mai e încă nevoie de multă muncă. Mulțumesc! Mulțumesc! Dau acum cuvântul pentru verzi domnului Braier. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Doamnelor și domnilor, Intenția dumneavoastră de a proteja copiii e una importantă și e nevoie să facem mult mai mult decât să venim cu un document de strategie. Propunerea pe care o discutăm la ora actuală nu e nici eficace, nici proporțională pentru a atinge acest obiectiv, ci mai degrabă pune în pericol securitatea comunicării noastre și a dispozitivelor, um, iar copiii au nevoie îndeoseb de protecție. Așa că vreau să vă întreb, puteți confirma că Comisia cunoaște doar două companii care au nevoie de această legislație, Facebook și Microsoft, mai precis. Legiferăm doar pentru aceste două companii. În al doilea rând, Obiectivul dumneavoastră de a le permite acestor companii să-și continue activitatea poate fi atins doar dacă această inițiativă legislativă ar face față unor uh, um, situații în instanță și dacă se conformează la dispozițiile GDPR. Așa că mm, veți, uh, ne veți comunica avizul uh, serviciilor dumneavoastră juridic în acest, serviciilor juridice în acest sens și aș vrea să știu dacă ați făcut o analiză referitor la o verificare, o analiză a tuturor mesajelor private și predarea lor unei companii care se află într-o țară care nu respectă um, drepturile referitoare la confidențialitate se conformează cu GDPR. De altfel, de multe ori, uh, aceste companii, acest proces nu presupune verificarea tuturor mesajelor. Așa că veți recomanda, de pildă, personalului dumneavoastră să folosească servicii care nu sunt sigure, precum uh, Facebook Messenger, sau vă veți sumina credibilitatea recomandând un serviciu um, de mesaje pe internet care nu se conformează, care nu îndeplinește, practic, propunerea dumneavoastră de astăzi. Mulțumesc! Acum pentru GUE, are cuvântul doamna Cornelia Ernst. Mulțumesc foarte mult. Sunt șocată de cât de ad hoc discutăm despre această propunere, mai ales având în vedere cât de important e subiectul, abuzul asupra copiilor. Discutăm despre măsuri cu caracter temporar, după care propunerile, normele care s-au propus sunt discutabile. Eu cred că putem aborda diferite căi. Putem lua, să o luăm pe calea în care statele membre eh, au obligația un, față de un regulament temporar sau putem eh, de la început să propunem un regulament permanent. Totul vine prea târziu, trebuie să vă spun asta. Și nu înțeleg care sunt mecanismele de protecție, cum se va asigura această protecție dacă ar trebui să existe o derogare de la directiva privind confidențialitatea în serviciile, în comunicațiile electronice. Trebuie să asigurăm protecția confidențialității. Putem să o facem prin intermediul unei proceduri automate, de pildă. Și ajungem la cea doua problemă, obiectivul. Confidențialitatea ar avea de suferit de asemenea și credem că există și probleme în uh, ce privește respectarea celorlalte dispoziții existente. Vă mulțumesc pentru aceste întrebări și pentru îndoielile dumneavoastră. Dau din nou cuvântul Comisiei pentru a răspunde la aceste întrebări. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Am să răspund mai întâi și eu și apoi uh, colegul meu uh, va putea avea și el cuvântul. În ce privește intervenția doamnei Sipel, așteptăm cu interes cooperarea dumneavoastră ca raportor și vom intra în detalii atunci. Dar aș vrea să spun direct ceva. Nu vorbim de un instrument uh, Uh, penal. Deci nu putem introduce noi definiții. Un instrument care va permite companiilor să detecteze materiale pornografice și să le raporteze. Abia apoi intervine poliția, magistratura și așa mai departe și abia apoi trecem la instrumentele um, dreptului penal, pentru că avem nevoie de ele ca să ajungem la tribunal. Dar acum suntem într-o etapă ex ante, deci nu e nevoie aici de un instrument penal, repet, dar e nevoie de securitate juridică și de garanții. Și noi suntem gata ca împreună cu dumneavoastră să uh, introducem garanții suplimentare dacă considerați că acestea nu sunt suficiente. Riscul pentru copii uh, riscul de a folosi datele personale ale copilor. Despre ce vorbim, de fapt, aici? Vă întreb despre ce vorbim. Vorbim de e mail și răspundul uh, lui Brian de schimburi de e-mail în care aveți imagini cu nuditate infantilă care vor declanșa o alertă. Atunci compania va identifica imaginea o persoană, deci nu un algoritm, va analiza uh, imaginea respectivă, va spune, da, e un copil și atunci vor alerta poliția. Uh, dacă se determină că nu e vorba de un copil, ci e doar uh, o imagine pornografică pur și simplu, da, ai dreptul să trimiți poze uh, cu nuditate dacă nu e vorba de copii. În ce fel e încălcată confidențialitatea copiilor? Pentru că uh, o persoană, un om, analizează imaginea unui copil nud. Spuneți că companiile vor folosi acestea ca în mod sistematic să filtreze conversațiile copiilor noștri în scopuri comerciale. Am definit foarte clar, cu limitații de scop, niciun caz nu pot fi procesate datele în scop comercial. Instrumentele folosite nu pot să facă acest lucru. E adevărat că există o serie de criterii și suntem dispuși să vi le explicăm, toate criteriile folosite de companii și să înțelegeți cum funcționează. și sunt echipe speciale care combat abuzul sexual al copilor online. Nu sunt aceleași echipe cu echipele comerciale. Ei sunt antrenați special pentru a uh, detecta uh, imaginile de nuditate cu copii. Deci nimic nu are de-a face cu scopurile comerciale. Apoi, prostituția copiilor. E, e valid. Cu instrumentele pe care le avem, putem detecta prostituția copiilor, dar trebuie lucrurile specificate în mod mai limpede. Când avem live streaming cu copii care sunt abuzați online, live, vorbim de prostituție uh, a copiilor, dar trebuie să analizăm mai în detaliu aceste lucruri. Mai multe informații despre acuratețea sistemelor, da, vă putem oferi date exacte despre instrumentele folosite, deci specificații tehnice. Înțelegem că lucrurile au fost făcute uh, în ultima clipă. Înțelegem că trebuia să lucrăm mai temeinic și să fi uh, demarat mai devreme. E un comentariu valid, firește. Și deși am intervenit târziu cu această propunere, eu nu cred că e una um, făcută în pripă. Am lucrat îndeaproape cu serviciile noastre juridice pentru ca textul să fie unul bun. Sigur, putem adapta lucrurile dacă considerați că mai e necesar. Domnule Breyer, doar două companii folosesc acestea, Facebook și Microsoft. Uh, nu, nu este adevărat. Există multe platforme de gaming online care folosesc acest instrument pentru a detecta comportamente, de exemplu Kik, uh, care folosește mesageria instantanee. Deci în niciun caz nu se leagă doar de aceste două companii pe care le-ați citat dumneavoastră. Facebook Messenger este principalul uh, provider de materiale cu abuzurile de copii în Statele Unite. E o manieră, e foarte ușor de detectat uh, pentru că copiii sunt contactați prin intermediul Facebook. Predatorul privește imaginile copiilor și apoi încep să-i trimită mesaje și se transferă de pe Facebook pe Messengerul din Facebook și de, de, demarează o conversație, ademenindu-l pe copil. Iată de ce Facebook este uh, principalul furnizor de uh, astfel de servicii. În ce privește comentariul doamnei Ernst, da, uh, garanții, oricâte doriți. Mulțumesc. Uh, dau cuvântul acum colegului meu. a facultă. Iacub? Eh, Iacub? Emma? Yes, thank you very much. Emma? Mi dispiace, mi dispiace. Mi dispiace. Președintele. Vă rog cât mai concis. Da, foarte pe scurt. Cred că s-a spus cam tot, iar colegul meu v-a răspuns. Aș vrea doar să mai adaug două puncte. 1. Da, regretăm că propunerea noastră vine atât de târziu, dar știți că s-a făcut un efort uriaș pentru a găsi o soluție pentru uh, regulamentul e-confidențialitate. Din păcate nu am găsit încă o poziție generală la Consiliu și am găsit această soluție temporară în afara negocierii pe e-privacy. Aș mai spune în al doilea rând că, într-adevăr, proporționalitatea și garanțiile sunt elemente extrem de importante și tocmai de aceea, așa cum a spus și colegul meu, suntem deschiși colaborării cu Parlamentul pentru a ne asigura că realmente intențiile Uh, tuturor uh, sunt uh, respectate și garantate. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, spune și președintele. Doamna Zipel, uh, ca raportoare, dorește să tragă niște concluzii acum, vă rog. Thank you very much, Chair. Especially... Mulțumesc, domnule președinte, mai ales pentru că materialele de abuz sexual la adresa copilor e un lucru foarte, foarte serios. Mă întreb uh, de ce a durat doi ani după decizia privind codul de comunicație electronice înainte ca uh, să vină cu o propunere și comisia peste un an și jumătate în care comisia ar fi putut pregăti o legislație adecvată, o propunere legislativă adecvată și cu, inclusiv cu o evaluare de impact. Acum nu mai avem decât trei luni sau mai puțin pentru a decide pe, acest, uh, pe această temată de importantă. Ce privește regulamentul e-privacy, eu mereu am spus și Consiliul e pe aceeași poziție, nu se poate într-un regulament să protejezi confidențialitatea și apoi să decizi de excepție. în avem nevoie de o lege specială pentru a respecta absolut toate principiile. Și mm, faptul că statele membre nici ele nu sunt de acord cu acest regulament subliniază odată în plus problemele. Uh, limitarea în timp, uh, excepția aceasta temporară, cred că excepția merge până în 2025, dar deja anul viitor veți veni cu o propunere mai temeinică, sperăm, și clar că uh, uh, va dura vreo patru ani. În fine, revenind la oferta dumneavoastră de a uh, vă pune mai multe întrebări, deja ieri Uh, raportorilor din umbră, le-am oferit uh, șansa să ne trimită observații și întrebări. Vom colecta toate acestea uh, și vă vom transmite întrebările. Așteptăm informațiile de la dumneavoastră pentru a vedea cum putem merge mai departe. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Spune președintele. Aș spune că Uh, putem închide ședința aici. Mulțumesc tuturor, comisiei, doamnei Zipel, ca raportor, toți, tuturor deputaților care au intervenit. Vă mulțumesc!